Consiliul. Vom relua, deci, lucrările noastre. Procesul verbal al întâlnirii de ieri a fost deja amânat. Există obiecții față de acest proces verbal? Nu.